împotriva, abținere, se respinge. 26 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri. Cred că va trebui să verificăm. Amendamentul 28 s-a deschis votul. 28. 28. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 27 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, 30. Nu este cadou când cer scuze, spune doamna președinte. Continuăm cu amendamentul 29, un vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, să respinge a doua parte, cine este pentru, nu este caducă a doua parte, îmi cer scuze, e puțin dificil după concediu. Compromisul 5, pentru, împotriva, abțineri, să adoptă, 32 acum, pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva, abțineri. 34. Doriți să reluăm? 34. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 35. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 36. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 37. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotriva, abțineri, va trebui să verificăm, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 38 in favor. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 avem un vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 acum pentru. Împotriva țineri se adoptă. 47, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. Continuăm acum cu 48, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, a, împotriva abținerii se respinge. A treia parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 51, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 65, două părți, prima parte, cine stă pentru? 65, pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abține se respinge. Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 68 acum, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 69 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 70 pentru împotriva abțineri se respinge. 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru împotriva abțineri se respinge. 74 este caduc. Continuăm cu compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă pun acum la vot amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90. Două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. 91 pentru, împotriva abținării se respinge. 92 pentru, împotriva abținării se adoptă. 93 pentru, împotriva abținării se adoptă. 94 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Continuăm cu amendamentul 107, două părți, prima parte pentru, împotriva abținerii. se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abținerii se respinge. 108. Acum este identic. Deci, amendamentul 108 și 116 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 109 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 112 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 159 este caduc. pun la vot compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru împotriva abținerii se adoptă. 117 pentru împotriva abținerii se adoptă. 114 a devenit caduc, deci continuăm cu 118 pentru împotriva ținării. se adoptă. 119 în trei părți, prima parte pentru împotriva abținării. Va trebui să verificăm ce scuză. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul. It was rejected. A fost respins. 119, the second part. A doua parte de la 119 nu este caducă și a treia parte este... <coughs> nu, a treia parte o să pună la vot pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Continuăm cu Amendamentul 170 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. S-a deschis votul. It doesn't work? Uh, It doesn't work either. Se pare că avem probleme tehnice. Okay, so should we try again? Haideți să mai încercăm o dată. Amendamentul de compromis 14. Nu, nu funcționează. Mai încercați o dată, vă rog. Nu. O să vă adăugăm votul. La dumneavoastră funcționează? Nu. Deci avem un vot potrivă și unul pentru. Acum funcționează. Deci adăugăm un vot în plus. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. O 43 3 părți, prima, 33 prima parte pentru, împotriva abținerii. Se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge, a treia parte pentru, împotriva abțineri se respinge. 134 pentru, împotriva abțineri se respinge. 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Osta 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Urmează compromisul 17 cu un amendament oral. Există obiecții față de acest obiect. amendament oral? Nu. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 142 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 146 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, 157 pentru împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru împotriva 158 pentru împotriva abțineri se respinge. 160 este identic cu 161, 162 și 163, deci le votăm împreună. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se resping. 164 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 172, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 173 este identic 174, cine stă pentru, împotriva abțineri se resping. 176 pentru, împotriva abțineri se respinge. 175 pentru, împotriva abțineri se respinge. 178 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 177 pentru, împotriva abținerii. Cred că va trebui să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. 179 acum pentru, împotriva abținerii se adoptă. 181 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 182 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Continuăm cu amendamentul 1. Cine stă pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 5, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Mandamentul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. The vote is... S-a închis vo- votul. 13 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, deci se adoptă. Okay. Hello. Hello. Hi. Hi. Nice to meet you. Okay, so we go um, on coherent EU policy for cultural and creative. Foarte bine, trecem acum la o politică coerentă a UE pentru industri industriile culturale și creative. Amendamentul 2, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! And the next meeting... Următoarea noastră întâlnire va avea loc în data de 10 octombrie. O după amiază plăcută tuturor!